Can I ask those who are not members of the Employment Committee? aș ruga pe cei dintre dumneavoastră care nu sunt membri în Comisia pentru Ocupare să părăsească sala pentru că trebuie să continuăm votul pe agenda noastră a Comisiei pentru Ocupare Forței de Muncă. Then we proceed with the... Continuăm așadar cu votul și votăm avizul sub formă de scrisoare referitor la cererea de asistență din partea FEG, în cazul Castilia Leon, Minerit Spania, pentru. Este vot, un vot electronic. A votat toată lumea. You have the chance to vote on this. Hmm. Domnule Beck, aveți șansa să votați și în această privință. Deci, 42 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Avem și următoarea listă de vot. Bun, mulțumesc. Din nou, un aviz sub formă de scrisoare este vorba de tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control și adaptarea la... S-a deschis votul, s-a închis votul. Treizeci de voturi pentru, șapte voturi împotriva. Ajungem acum la raportul domnului Mezerici. Votăm un cadru comun pentru statisticii statisticile europene referitoare la persoane și gospodării și începem cu compromisul A pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul BA pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru împotrivă abțineri se adoptă. Îmi cer scuze. N-am văzut. Repetăm compromisul BB pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. Așadar, s-a deschis votul la compromisul BB. S-a închis votul acum și se adoptă cu diferență de patru voturi. Compromisul C pentru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 Verificăm amendamentul 246. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 247. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Îmi pare rău. 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 250 Doriți să-l verificăm? 249. Bun, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm acest vot. 251. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. 252 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254 pentru, Împotrivă. abține, Respins. Compromisul M pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 260 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 261 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 262 pentru. Împotriva abțineri se adoptă Acum Excel, Iată o serie de amendamente caduce. Ajungem la pagina 23. Amendamentul 296 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 298 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 împreună cu 199 pentru împotrivă verificăm 104 împreună cu 299 s-a deschis votul s-a închis votul respins Amendamentul 300 împreună cu amendamentul 105 pentru, împotrivă, abține, respins. Verificăm. 300 și 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. O 106 împreună cu 301 pentru împotrivă, abțineri, cred că respins, 302, mă nu, mi cer scuze, 303, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. 304. Pentru. Împotrivă. Verificăm mai bine 304 pentru a fi siguri. S-a deschis votul, s-a închis votul. A fost chiar la limită. 107 pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 1 cu amendament oral din partea socialiștilor pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, Compromisul R, încă o dată pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, țineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri. Respins, aș spune, dar verificăm 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Compromisul W pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul X pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 143. Ba nu, amendamentul 15 împreună cu amendamentul 144, identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 143 e caduc, compromitul Z pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A, A pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 153 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 retras. Ajungem la 158 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A, E, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și iată că votăm acum întregul proiect de raport, așa cum a fost modificat. Votul s-a deschis. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, 4 împotrivă. Și mulțumim raportorului. Și acum mandatul pentru negocieri. Avem nevoie și de acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bun. Deci ați votat pentru echipa de negociere și raportul așa cum a fost adoptat. Următorul vot se referă la capacitatea economică a femeilor în sectoarele publice și private din Uniunea Europeană. Începem cu compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendment. Amendamentul 33 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 47. 48. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, 52 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 52 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Respins cu 3 voturi. Amendamentul 53 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru. Împotrivă abțineri. Respins. Amendamentul 56 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 44 de voturi. Se părea că ar fi votat ca la 54, dar nu. Compromisul H pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, Abține se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, Trecem la amendamentul 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul, uh, compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm compromisul L. S-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 91. Pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 93. Pentru, împotrivă, abțineri 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, putem vota din nou compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 105. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 106. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 109. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, E complicat. Încercăm încă o dată. Compromisul pe pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm prin vot electronic compromisul pe s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă diferența de 10 voturi. Amendamentul 118 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 134. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 136, amendament oral de la SND pentru, împotrivă, încercăm încă o dată, pentru, împotrivă, Vom verifica. Pentru a fi sigur, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 31 de voturi pentru. Amendamentul 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 139 vot pe părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru împotriva abțineri respinsă. Amen. Verificăm cea de-a doua parte la 139. S-a deschis votul. S-a închis.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 Second, part once. A doua parte din nou. 139, cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinsă. Iată rezultatul. 32 de voturi împotrivă. Trecem acum la amendamentul 141 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 135 pe 142. Doriți să verificăm 141? Bine. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 141 a fost respins. Zece voturi e diferența. Amendamentul 135. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 119 devine caduc. 142 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Amendamentul 100 Cineva dorește să verificăm 143. Ah, nimeni. Verificăm amendamentul 143. S-a deschis votul la 143. S-a deschis votul la 143, acum s-a închis. E respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 la considerente pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum proiectul de aviz modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. 35 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri. Îi mulțumim raportorului, doamna Tania González Peña. Urmează următorul vot, cotoarea cheltuielor și monitorizarea um, schemelor de garanție pentru interet, eh, tineret. Începem cu compromisul uh, I. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu sunt sigură, trebuie să verificăm amendamentul 8. Nu era clar. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 28 la 16. Sorry. Vote is closed. Amendment 9 well, it was a very, it was not a narrow thing. Amendment 9. Amendamentul 9. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul J. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 22. Deschid votul, s-a închis. Respins cu un vot. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru. Compromisul C. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm amendamentul 41. S-a deschis votul, s-a închis. Respins. Cum vot? Amendamentul 44 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 e caduc. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul dacă sunteți de acord, amendamentul 37 cu amendament oral. Dacă nu e caduc, dacă da, votăm amendamentul 37 cu amendament oral. Îl votăm. You, you don't, sorry? Madam Sitanska? Yeah, I have objection. Doamna Sedească, eu mă opun amendamentului oral. Trei persoane pot bloca. Bine, puteți bloca amendamentul oral, ceea ce înseamnă că votăm amendamentul 37, de deci devine caduc amendamentul oral. Nu, totul devine caduc. You know the regulation. Uh, we... Știți care sunt regulile. Trecem la amendamentul 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 106 e caduc. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 caduc. 119 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum întregul proiect de aviz. votăm uh, proiectul de aviz așa cum a fost el uh, modificat. Vă mulțumesc. Am terminat votul la acest raport. 36 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri.